Bună dimineața, doamnelor și domnilor. V-aș propune să începem imediat cu lucrările noastre. Suntem la punctul 9 de pe ordinea de zi, un schimb de opinii fără document privind viitorul raport din proprie inițiativă referitor la noua abordare a drepturilor omului și democrație evaluarea activităților Fondului European pentru Democrație de la înființarea sa. Raportorul, un eurodeputat de la PPE, este prezent în sală. Din 2013, secretariatul acestui fond a devenit uh, funcțional în data de 1 iulie. Și să sperăm că vom reuși să vorbim despre uh, doi ani de activități până când vom putea trimite acest raport în plenară. Fondul a finanțat 119 inițiative, 46 din uh, vecinătatea UE, Tunisia, Egipt și Siria mai ales, 73 din vecinătatea estică. Area geografică acoperită a fost mai întâi uh, vecinătatea UE. Uh, fondurile sunt, uh, originile fondurilor sunt mixte, ne bazăm mai mult pe, vol, pe contribuții voluntare. Sperăm să aducem multă valoare adăugată Domnule Krebs, sper că am pronunțat bine, spune doamna președinte, a făcut un raport, însul a făcut un raport în care, um, care urmează să evalueze realizările acestui fond. Grupurile trebuie să nominalizeze un uh, raportor din umbră. Câteva dintre ele nu au făcut-o încă. Vă rog frumos să contactați secretariatul ca să știm cine Uh, este activ în acest dosar. Cine va fi raportorul din umbră? În dimineața aceasta am dorit să uh, vedem cum este evaluată uh, activitatea din trecut și cum întrevedem activitatea din viitor a fondului. Vom începe cu un mesaj video de la domnul Youngs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 Acum am plăcerea să-i urez bun venit domnului Nicola Ruji, director executiv la Parteneriatul European pentru Democrație și copreședinte al Rețelei pentru Drepturile Omului și Democrație. Aveți cuvântul, domnule Ruji. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Întotdeauna este bine să fii considerat expert, deci, deși eu sunt un practicant mai mult decât un expert. Uh, sunt de acord cu ce a spus domnul Richard Youngs adineaur și voi încerca doar să completez câteva dintre spusele lui și astfel sper să înlesnesc și munca raportorilor. Pentru mine este foarte greu să evaluez munca unei organizații după o perioadă atât de scurtă, dar contribuția fondului a fost cu siguranță una pozitivă. Dacă analizăm indicatorii care apar în raport, evenimente, solicitări, numărul de solicitări, numărul de țări care susțin fondul din punct de vedere financiar și calitatea dezbaterilor organizate la Bruxelles. Vedem atunci că există plus valoare. În ceea ce privește sprijinul, putem să vedem că există o coerență, că există un instrumentar coerent pentru a susține actorii din societatea civilă. Fondurile de criză, uh, dimensiunea de, de coaching, lucrurile acestea merg foarte bine și cred că este foarte util pentru, pentru societatea civilă. În ceea ce privește echilibrul geografic, se vede că obiectivul a fost respectat, după cum a spus și Richard. Este vorba despre un mecanism foarte complex în ceea ce privește intervenția pe vreme de criză, tipul de uh, actori care pot să fie susținuți, susținuți și obiectivele au fost într-adevăr respectate. Calitatea echipei, cred că putem să Uh, fim de acord că și acesta este un factor extrem de important. Este vorba despre o echipă diversă și experimentată. Cred că procesul pe care l-a generat acest fond este adaptat grupului țintă și aceasta a fost într-adevăr o provocare. Existau și astfel de inițiative și în alte locuri, deci a fost nevoie să fie creat un sistem global, coerent și um, s-a trecut cu succes peste această provocare. În plus, acest fond a fost foarte deschis experților. Am vorbit despre statele membre, am vorbit despre guverne și așa mai departe, dar uh, organizațiile internaționale, alte organizații din societatea, societatea civilă, uh, sunt și ele importante. Avem dovezi că fondul a fost foarte deschis uh, colaborării, mai ales atunci când ne uităm la felul în care a fost organizată Ziua Internațională a Democrației. Acest lucru arată că trebuie să lucrăm împreună și fondul a avut inițiativă în acest sens. A învățat din experiența sa cu diferiți actori și cu diferitele țări și am uh, putut să creăm sinergii. În ceea ce privește provocările. După cum am spus, ne concentrăm pe mandat acum după un an și căutăm uh, sinergii cu alți actori din societatea civilă. Cred că asta este principala provocare. Este foarte important să exploatăm uh, experiența pe care o avem deja. Uh, Richard a vorbit despre masa critică, este un, un punct important de discuție. Eu aș adăuga că este nevoie și de monitorizare ulterioară. Este bine să adăugăm noi membrii, dar trebuie să ne asigurăm că este durabilă această, că este durabil acest demers. De aceea am vorbit despre fonduri și fondurile de criză mai ales. Pentru că trebuie să ne asigurăm că fondul poate să supraviețuiască. Cum putem să urmărim această dimensiune uh, fără să creăm noi provocări? În ceea ce privește acoperirea geografică, cred că este esențial să ne concentrăm pe vecinătatea UE, pentru că sunt foarte mult, multe lucruri de făcut aici. Trebuie să întărim societatea civilă în vecinătatea UE, să mergem mai departe. Ieri am auzit uh, uh niște vești interesante, cred că evoluțiile sunt pozitive. Există și o întrebare legată de legătura cu țările pilot, țări în care uh, fondul este mai implicat pentru a susține societatea civilă. În ceea ce privește împărtășirea cunoștințelor, cu siguranță cunoștințele acumulate prin acest fond sunt foarte interesante și cu siguranță fondul are un rol foarte important de jucat aici în ceea ce privește mecanismele de finanțare și uh, sursele de finanțare. Are un rol foarte important de facilitare pentru că le dă ocazia persoanelor care au fost asistate prin acest fond să își împărtășească experiențele cu experții, cu oamenii de aici de la Bruxelles sau din alte capitale europene din UE. De asemenea, fondul uh, ne ajută și în munca noastră, îi ajută pe decidenți, pe cei care fac politicile, pe experți, uh, să îmbunătățească mecanismele de sprijin. Cealaltă provocare, după părerea mea, este dialogul legat de politici. Am menționat un punct pozitiv înainte, în acest sens. Acum, uh, fondul Uh, dă mici granturi unor uh, actori mici din societatea civilă și asta ne degrevează pe noi de unele uh, poveri. E foarte bine că există un actor care face acest lucru. Nu spun că nu putem să folosim microgranturile acestea și pentru proiecte mari, trebuie să le folosim în continuare. Dar este bine că avem un fond care s-a specializat în aceste microgranturi pentru organizațiile mici. Nu trebuie să uităm nici de dialogul politic. În acest sens, este foarte important să continuăm să colaborăm cu Fondul European pentru Democrație în cadrul, într-un cadru mai structurat. Și am încercat um, să am început deja să discutăm aceste aspecte. Richard a mai vorbit despre coordonarea cu alte mecanisme de finanțare, fie că sunt UE sau non-UE, publice sau nu. E foarte bun acest lucru și este o altă provocare. Dacă vrem să atingem o masă critică, dacă vrem să avem un mecanism de urmărire, e esențial atunci să existe un rol de lider al acestui fond pentru a discuta cu alte structuri de finanțare, pentru a vedea cum se pot suplimenta fondurile și cum se pot evita suprapunerile. Cum se poate face acest lucru? Au fost propuse idei, dar nu cred că se cade să vorbesc eu despre asta acum. Câteva preocupări. Am văzut în raport câteva aspecte derutante. Se vorbea despre un nou mecanism european pentru sprijinul democrației. Fondul acesta pentru democrație este un fond hibrid, ceea ce este bine. Poate fi descris ca noul mecanism pentru democrație sau un nou mecanism? Cred că societatea civilă ar prefera această formulare, dar nu este singurul mecanism, după părerea mea. Mulțumesc. Thank you very much. I will give now the floor. Mulțumesc. Acum ar trebui să dau cuvântul membrilor și începem cu domnul raportor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Mă bucur că avem uh, în sală, alături de noi, reprezentanți ai ONG-urilor. De asemenea, avem reprezentanți ai Comisiei Executive și ai uh, Serviciului European de Acțiune Externă. Toate acestea dovedesc uh, faptul că doi ani de activitate ai Fondului European pentru Democrație au uh, dat naștere unui anume interes, nu doar uh, la nivelul instituțiilor care l-au creat, ci și la nivelul rezultatelor pe care le-am putut observa în ultimii doi ani. O perioadă de doi ani nu este o perioadă lungă de timp pentru a stabili mai întâi fondul, după care uh, pentru a obține finanțare și a gestiona toată această structură administrativă și pentru a obține bani de la donatori din statele membre și uh, donatori uh, din statele membre ale spațiului economic european. Dați-mi voie să vă reamintesc acum de faptul că propunerea a venit uh, la scurt timp după uh, președinția poloneză a Uniunii Europene. Propunerea a coincis uh, destul de bine cu raportul de Kaiser. Doamna de Kaiser a fost un membru foarte activ al subcomisiei SEDE și a scris un raport în legătură cu democratizarea. Acesta a fost rezultatul întregului proces care a fost lansat odată cu așa numita primăvară arabă. La acel moment, practic, am conchis că metoda noastră de a susține democrația de acum înainte era uh, ineficientă. A trebuit să ne dăm seama și să conchidem în termeni simpli că regimurile stabile pe care noi uh, le-am susținut nu erau de niciun folos atunci când a venit vorba de protecția drepturilor uh, omului și a libertăților fundamentale. E adevărat uh, că regimurile acestea ne-au ajutat să controlăm fluxurile migratorii masive, însă au reprezentat un mare obstacol în calea dezvoltării societății civile și în calea proceselor de democratizare. Așadar, în acest raport de Kaiser am avut uh, niște prime idei uh, pentru acest fond european pentru democrație. Aceste idei au fost uh, salutate în Parlament, însă cu toții ne-am întrebat la ce se va ajunge până la urmă. Aici, în cadrul Comisiei, a fost clar începând cu 13 iunie 2011, când domnul Stanovski, ministrul de externe al uh, Poloniei, ne-a făcut uh, prezentarea modului în care ar uh, funcționa acest fond pentru democrație. Și apoi acești pași au fost urmați de crearea propoziției acestui fond. Acest fond a funcționat timp de 2 ani, iar în urma acestor 2 ani aș dori să încerc să fac niște proiecții pentru viitor, pentru a vedea ce am putea să așteptăm în viitor de la acest fond. Aș dori de asemenea să prezint și câteva recomandări în ceea ce privește activitatea viitoare a acestui fond. De aceea sunt bucuros că ne întâlnim acum cu uh, reprezentanții acelor ONG-uri care se ocupă de promovarea drepturilor omului, uh, de asemenea de promovarea standardelor democratice, precum și că alături de noi sunt reprezentanții Comisiei Executive, uh, că sunt reprezentanții altor instituții și colegi eurodeputați. E un pas foarte important în acest moment să existe consultări vaste cu toți actorii interesați. S-au luat câteva decizii importante ieri, mai ales pentru a extinde mandatul fondului din 2015 încolo. Trebuie să ținem cont și de sarcina și metodologia acestui uh, fond, așa cum sunt ele expuse în recomandările Parlamentului din martie 2012, precum și în documentele Consiliului și uh, în uh, normele auxiliare ale acestui fond. Bineînțeles că cooperarea cu ONG-urile va fi de o importanță covârșitoare pentru că acest fond să lucreze și în viitor, să dea roade. ONG-urile de la nivel local și global sunt uh, parteneri uh, importanți pentru Fondul European pentru Democrație. Uh, ele ne pot ajuta să ne atingem obiectivele prevăzute în statut. Există delegații ale Uniunii Europene în statele din parteneriatul Uh, estic sau în uh, statele vecine din zona Mediteranei. și aceste delegații reprezintă o sursă de informații care ne permit să luăm uh, decizii raționale și să ne desfășurăm activitățile așa cum trebuie. Așa putem să folosim mai bine toți banii din uh, acest buget, uh, care este totuși unul uh, modest. Deocamdată am avut destul de puțini donatori care ne-au susținut din perspectivă financiară. De asemenea, cred că efectele pe care le-am putea genera împreună cu ONG-urile l ar putea încuraja pe statele membre să ne promită mai mulți bani în ceea ce privește sprijinul financiar pentru activitatea viitoare a Fondului nostru european pentru democrație. Bineînțeles, îmi dau seama și că partenerii noștri de la nivelul ONG-urilor au avut o lungă istorie de cooperare cu actorii locali. Deocamdată am avut cunoștințe limitate, suntem uh, abia la etapa în care strângem informații și acumulăm experiență pentru acest fond. De aceea este mai bine mai întâi să strângem informații, să uh, strângem bune practici de la partenerii noștri pentru a putea să evităm orice potențiale greșeli. După cum știți, greșelile sunt inevitabile însă în viața noastră de zi cu zi. Pe de altă parte, pot să vă spun că acest fond are multe de oferit uh, ONG-urilor. Și asta chiar și entităților mai mici, uh, ale căror poziție nu este neapărat foarte stabilă, deci ONG-urilor de la nivel local. Pentru că pentru ONG de la nivel local este foarte dificil să obțină sprijin financiar din partea uh, Comisariatului uh, uh, Omului uneori uh, este foarte greu uh, uh, să reacționeze la urgențe aceste ONG-uri la nivel local. Uneori ONG-urile au nevoie să, să creeze un, o legătură financiară între un proiect și altul. Prin urmare, aici ar putea interveni Fondul European pentru Democrație, iar intervenția sa ar fi binevenită. Procedurile noastre în cadrul acestui fond pentru acordarea sprijinului financiar se pare că sunt mai uh, facile sau uh, mai bune în comparație cu normele generale de acordare a sprijinului financiar din bugetul Uniunii Europene. Așadar, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele membre care au creat acest fond, ar fi important să vedem uh, care se punea dumneavoastră la nivelul ONG-urilor în legătură cu o posibilă simplificare um, a regulilor. Trebuie să știm dacă ele sunt suficient de adecvate pentru dumneavoastră. De asemenea, în ceea ce privește cooperarea între acest fond și ONG-uri în uh, acele sectoare așa numite dificile din punct de vedere politic, uh, ar trebui să aflăm uh, care ar putea fi potențialul uh, pe care l-am putea folosi. De exemplu, în criza din Ucraina, asistența noastră din acest fond a fost foarte necesară, a fost binevenită. Ne-am uh, întâlnit cu mai multe ONG-uri care au evaluat în manieră pozitivă asistența pe care am oferit-o noi pe durata acestei crize. Toate informațiile pe care le voi aduna astăzi vor fi luate în calcul în activitatea mea ulterioară. Toate comentariile dumneavoastră, la fel și observațiile, uh, vor fi incluse pe cât posibil în raportul meu. Sper și că vom coopera bine cu toți um, raportorii din umbră pentru a putea redacta rapoarte care în timp uh, se vor bucura de cât mai mult sprijin, uh, sper eu, în Parlamentul European. Cred că un rezumat bun al celor doi ani de uh, activitate ai fondului uh, ar putea fi o prezentare din partea domnului Pomianovski, uh, care a fost uh, prezentată și în uh, cadrul Comisiei AFET, dacă nu mă înșel. La acea prezentare am uh, vorbit despre așteptările noastre uh, de la uh, fond în acest moment uh, și despre rezultatele tangibile pe care le așteptăm din partea acestuia. De asemenea, am vorbit și despre modul în care considerăm noi că ar trebui cheltuiți banii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Uh, mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare. Eu sunt convinsă că în mâinile dumneavoastră acest raport va deveni excelent și va putea fi votat cu o largă majoritate. Mulțumesc pentru munca depusă. Am văzut acum că a sosit și domnul Pomianovski. Dumneavoastră sunteți directorul executiv al Fondului European pentru Democrație și vă voi putea da cuvântul imediat dacă doriți. Yeah. Da. Mulțumesc foarte mult. E plăcerea mea să fiu din nou aici și să răspund la orice posibile întrebări ați avea. Și mai întâi dați-mi voi să vă spun că uh, au fost niște vremuri destul de tulburi acestea, acest an și jumătate de funcționare. Noi ne-am axat mai întâi uh, activitatea pe a crea un mesaj foarte clar în legătură cu ceea ce presupune acest fond și ceea ce nu presupune el. Practic, este o instituție care acordă finanțare, însă în aceeași măsură uh, am uh, reușit să oferim foarte mult feedback dezbatelor politice de aici, de la Bruxelles și din altă parte. Uh, Uh, am uh, reușit să um, aducem în discuție feedback-ul oferit de către uh, partenerii noștri, de către activiști care au oferit prime impresii la cald despre ceea ce se întâmpla în statele lor. Acest lucru a fost foarte important în cazul Ucrainei, în cazul Egiptului, al Azerbaijanului sau al Libiei și Siriei. Acestea sunt locurile de unde ne-au parvenit aceste feedback-uri uh, uneori înaintea uh, unor uh, opinii diplomatice care evoluau situația. Deci acest feedback de la fața locului este o valoare în plus, un element secundar al activității acestui fond pe care aș dori să îl aprecieze ca fiind foarte important această comisie. Un alt uh, element uh, uh, care apare în această primă analiză, acest prim mandat, se leagă de platforma pe care oferă acest fond pentru statele membre și pentru instituții, pentru că acestea se pot acționa împreună pentru a discuta tot ceea ce ține de democrație. Uh, comitetul se întâlnește toate la șase luni și discută toate aceste evaluări, uh, tot acest feedback uh, din partea programelor finanțate de acest fond. Această ocazie este una extrem de utilă pentru cei care la nivelul Uniunii Europene, în comitete, discută strategii. Ei au șansa de a pune în aplicare ceea ce pot afla din activitatea lor cu privire la acest fond. Deci este vorba despre o șansă suplimentară de a crea sinergii și de a crea o platformă pentru a dezbate politicile cheie ale statelor membre, de asemenea relațiile dintre instituțiile Uniunii Europene, Parlament, Comisie, Consiliu și Serviciul European de Acțiune Externă. Aș dori deci să atrag atenția uh, și la acest uh, aspect. Vă mulțumesc foarte mult! vielen Dank für dies. Mulțumesc pentru această prezentare scurtă, succintă, dar foarte edificatoare. Îl am pe lista mea pe domnul, doamna de mesă din partea German Marshall Foundation. Îmi cer scuză, intervine președinta. Mai e ceva. Din păcate am uitat. Să-i rog pe ceilalți uh, deputați din alte grupuri parlamentare să intervină. Și atunci vă propun să procedăm în felul următor. Vorbește mai întâi domnul Demes, iar apoi uh, vor interveni colegii noștri deputați și după aceea experții. Îmi pare rău de că am uitat acest uh, punct de procedură. Deci vă rog, domnule Demes. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte în calitate de membru executiv, al Comitetului Executiv, care cuprinde șapte membri, aș dori să reacționez la câteva din observațiile făcute de experți, dar și de domnul raportor. Și aș dori de asemenea să completez cele spuse de domnul director al fondului. Cred că într-o perioadă foarte scurtă, Fondul European pentru Democrație s-a uh, uh, instalat ca un uh, fond, uh, ca un instrument care încearcă să completeze celelalte instrumente de care dispune Uniunea Europeană. Eu cred că e adevărat că acum trebuie să creștem masa critică și să susținem mișcările sociale pentru le aduce în mainstream-ul politic și să reușim să uh, intrăm și în acele țări unde practic fereastra pentru democratizare se închide încet, încet. Și de asemenea, cred că ar trebui legată și dezbaterea pe teme de securitate cu cea de asistență democratică. De asemenea, și geopolitica este în permanență pe radarul nostru atunci când facem evaluări și complementitatea cu alți actori așa cum a fost evidențiată de experți, este o preocupare constantă a noastră. Eu cred că și dezbaterea de ieri a arătat că avem uh, o nevoie disperată ca și parlamentarii din Parlamentul European să intervină. Domnul Stipescu a intervenit uh, ieri și uh, vedeți ce dezbatere înfierbântată este atunci când vorbim de considerente de acest tip. Eu cred că ieri Parlamentul European a adus o contribuție foarte importantă pentru procedura noastră ulterioară, dar și pentru acțiunile noastre ulterioare, care vor fi țintite în viitorul apropiat, nu doar în vecinătatea noastră de sud și de est, dar și în țări mai îndepărtate. Și nu în ultimul rând, suntem perfect conștienți de faptul că uh, noi lideri europeni care și-au preluat mandatul în ultimele zile vor avea provocări masive de trecut. Știm care sunt uh, obiectivele în ceea ce privește vecinătatea estică. Noi ne simțim ca făcând parte din aceeași familie uh, și suntem dispuși să colaborăm cu toate instituțiile europene pentru a atinge aceste deziderate pentru vecinătatea estică. Președinte, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și sunt uh, convinsă că vom reuși să continuăm această activitate cu mult succes. Am pe lista mea doi vorbitori înscriși, însă trebuie să vă anunț că va trebui să predau uh, președinția unui coleg pentru că trebuie să mă duc uh, de urgență la un vot în altă comisie. Dau cuvântul doamnei Talas. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am vrut să profit de această ocazie pentru a vedea cum anume Fondul um, European pentru Democrație, dar și această subcomisie vor putea fi implicați și în activitatea adunării parlamentare Euronest, unde sunt copreședinte în următorul an și jumătate. Eu cred că Provocarea de a găsi o nouă abordare pentru drepturile omului se regăsește pregnant în um, vecinătatea estică, pentru că este vorba aici de șase țări, dintre care cinci, în cinci există conflicte închețate serioase, iar Rusia este um, participă în toate acestea. Deci este important să vedem cum anume putem promova în continuare drepturile omului și democrația în vecinătatea noastră estică. Eu cred că problema este că promovarea democrației a fost deseori uh, asociată greșit cu acuzații de schimbare de regim și cred că din păcate, într-un număr uh, din ce în ce mai mare de state, finanțarea ONG-urilor, în special a celor care se ocupă cu drepturile omului, este catalogată drept acțiunea unor agenți străini. Cred că aici se impune o nouă abordare. Am auzit uh, faptul că fondul uh, sau reprezentanții fondului au menționat că reprezintă o platformă pentru diferiți actori, în special statele membre, pentru a promova modalități pentru a discuta modalități de promovare a democrației. Și cred că între aceste vremuri este important ca instituțiile europene să colaboreze și cu alte instituții internaționale ca de pildă și Consiliul Europei și să nu uităm nici Națiunile Unite ca jucător important în zona noastră. Ce ar putea face mai mult uh, Fondul European pentru Democrație pentru a încuraja această cooperare între diferiți actori europeni, state membre, dar și alte organizații internaționale? Eu cred că ne confruntăm și aici cu problema unor standarde duble. Și aici vreau să dau dovadă de multă deschidere. În statele parteneriatului estic, Belarus de pildă, Parlamentul a avut o atitudine foarte fermă în ceea ce privește suprimarea democrației și a unor demonstrații pașnic. ceși așa mai departe. Însă s-a mai menționat și Azerbaijanul, care face parte de asemenea din parteneriatul estic. Deci cum vom proceda? Vom da dovadă de proporționalitate? Vom fi la fel de stricți cu Azerbaijanul? Sau lăsăm și Belarusul să intre? Care este strategia? V-aș fi recunoscătoare dacă dumneavoastră, ca actori importanți, ne-ați putea prezenta uh, opinia dumneavoastră și aici mă refer mai mult la dimensiunea parlamentară, pentru că, sigur, guvernele lucrează separat aici. Și Aș dori să știu cum anume își propune Comisia și Serviciul de Acțiune Externă să revizuiască această strategie în următoarele luni, pentru că aceste lucruri s-ar putea lega și de fondul de dezvoltare democratizare. Uh, adunarea Euronest are și un forum uh, al societății civile. Cum am putea susține mai bine aceste societăți civile din cele șase țări prin intermediul acestui uh, forum? Și mă întreb dacă și Fondul European pentru Democrație ar putea avea un rol mai important în această privință. Mulțumesc, doamna Post. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să adresez o întrebare. Cum privește uh, fondul tendințele naționaliste și rasiste, pentru că acestea până la urmă sunt uh, cel mai mare inamic al democrației. Și aici constatăm că atât naționalismul cât și rasismul sunt uh, în creștere în multe regiuni ale lumii și cum s-ar putea stimula aici uh, procesul de democratizare sau avem nevoie de un instrument separat pentru acest domeniu. Apoi întrebarea cum anume se poate consolida Uh, capacitatea juridică, legală, pentru, de pildă și birouri uh, de avocați, pentru că reprezintă, în opinia mea, un element esențial și aspectul uh, legal. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Butikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac trei observații subcinte. În primul rând, fondul până acum a urmărit uh, cu consecvență o politică a echilibrului regional între vecinătatea estică și cea sudică. Eu sunt pentru continuarea acestei abordări, dar cred că se impune să spunem că devine din ce în ce mai puțin plauzibil să continuăm acea, această abordare dacă anumite state membre din Sud, care au interese uh, specifice pentru colaborarea cu vecinătatea sudică, refuză în continuare să contribuie financiar la acest fond. Și cred că aici în Parlament trebuie să spunem clar și răspicat aceste lucruri pentru că n-are rost să ignorăm această realitate. În al doilea rând, într-adevăr, așa cum s-a spus, Consiliul de Guvernatori a decis să extindă spațiul de acțiune, sfera de acțiune, însă fondul nu va activa la nivel global, ci în anul următor fondul va încerca cu resurse financiare limitate să activeze în așa fel încât să poată pune în aplicare proiecte în țări care ar putea fi ca, catalogate ca fiind uh, vecini ale vecinilor noștri. S-ar putea să apară și controverse în această privință, însă noi ar trebui să avem în vedere o politică inclusivă și să transparentizăm activitatea noastră pentru a-i convinge și pe cei care încă mai au reticențe să ni se alăture. Și de asemenea, cred că există și necesitatea de a solicita mai multe proiecte din partea unor state care sunt deja incluse, de pildă Algeria. Dacă mi-amintesc bine cifrele, cred că a fost vorba aici doar de unul sau două proiecte. Cred că directorul executiv a analizat și această chestiune. Și apoi uh, aș mai menționa și Palestina, unde se desfășoară deja activități, dar poate că ar trebui să lucrăm și cu beduinii din Israel, de pildă. Mulțumesc, domnule Butikofer. Are acum cuvântul doamna Borisova de la uh, SAE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru ocazia de a interveni. Nu pot decât să împărtășesc evaluarea pozitivă vis-a-vis -vis de fond. Ne bucură observațiile domnului Gips de acum câteva minute vis-a-vis -vis de prezența acestui acord între diferitele instituții care colaborează în acest sens și mă refer aici la Parlamentul European, dar și instituția din care provin, SEAE. Utilitatea acestui fond ca organizație care susține democrația și jucătorii pro-democratici, așa cum au menționat uh, domnul Yang, dar și domnul Rukic, susținând uh, blogger media, ONG-uri, uh, actor pro-democrație. Eu cred că după primul an de funcționare, fondul a dovedit că acționează în complementaritate cu instrumentele UE existente, s-a spus și acest lucru, astfel încât toate preocupările uh, anterioare în ceea ce privește un posibil, o posibilă dublare ar trebui să fi fost risipite. Cred că trebuie să ne gândim și la sporirea sinergiilor și mă gândesc aici și la procedura de susținere în situații de urgență. În ceea ce privește dotarea acestui fond cu mijloace financiare, Parlamentul a solicitat o cooperare între uh, personalul care activează în cadrul fondului și personalul din cadrul serviciului de acțiune externă. Astăzi vă pot spune că se întâmplă acest lucru și vă pot da câteva exemple. Recent am avut un schimb uh, cu colegii de la fond cu privire la modul în care Uniunea Europeană și fondul în particular ar putea acționa pentru a promova acțiunile de democratizare și a venit în întâmpinarea acelor acuzații de finanțare străină. De asemenea, există o bună cooperare, așa cum spunea și domnul Gip, între SAE și delegațiile de care dispune în întreaga lume și uh, fondul pentru democrație. Ceea ce se întâmplă atât la nivel de sediu central, ci și la nivel local în cadrul delegațiilor. Fondul apelează la personalul nostru pentru evaluarea proiectelor uh, din întreaga lume, deci aici se evită dublări. În Regatul Unit, uh, fondul a devenit parte din grupul de coordonare a donatorilor. De asemenea, am constatat că ieri la întâlnirea Consiliului de Guvernator, anumite state și-au anunțat majorarea contribuțiilor, însă trebuie să reiau și solicitarea făcută de câțiva deputați de a spori dotarea financiară a acestui fond, existând în prezent mai mult de 100 de beneficiari în teren. De asemenea, Trebuie remarcat și faptul că pe lângă statele membre UE avem și alți contributori precum Canada sau Elveția. Nu negă niciun fel rolul extrem de important uh, al Parlamentului European în susținerea acestui fond. Noul Consiliu de Guvernatori și noul uh, comitet executiv vor fi parteneri de discuție pentru noi, pentru a vedea cum putem acționa mai bine în continuare. Provocarea uh, esențială acum este uh, dotarea financiară, unde ne-am putea avea și sprijinul parlamentarilor uh, pentru a pleda pentru uh, găsirea unor contributori și în afara instituțiilor UE. S-a discutat și despre extinderea mandatului și și în acest sens susținem intențiile fondului dacă și când uh, acest fond se va implica și în afara vecinătății, va trebui să vedem. Sunt de acord că trebuie să fim prudenți. Sigur că secretariatul fondului va trebui să se ocupe de un astfel de demers. În final vreau să spun că suntem pregătiți să continuăm această activitate cu toate instituțiile europene, dar și să susținem în continuare activitatea acestui fond. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Kalia Masaki, reprezentând uh, Comisia Europeană. Merci, monsieur le président. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Sunt ultima și văd că tot ce voiam eu să spun a fost spus deja, dar voi încerca să fac un rezumat. Comisia împărtășește valoarea pozitivă făcută vis-a-vis -vis de activitatea fondului de către Uh, de către Comisia AFE și Comisia dumneavoastră și de către Consiliu. Mai ales ne-a bucurat uh, rapiditatea uh, înființării și instalării structurilor în teritoriu și, de asemenea, calitatea și experiența personalului, niște oameni foarte angajați care ajută societatea civilă. De asemenea, și ONG-urile au aceeași părere. În munca noastră, ă, pe tot parcursul anului am discutat cu reprezentanții societății civile, cu activiști care discutaseră, care avuseseră proiecte comune sau care fuseseră finanțați de acest fond și părerea lor este pozitivă. Un alt punct pe care l-am apărat atunci când a fost creat fondul a fost uh, complementaritatea necesară cu celelalte instrumente de finanțare, mai ales instrumentul pentru drepturile omului și pentru stabilitate. La un an după ce a fost uh, la doi ani după instalarea fondului vedem că există această complementaritate, că nu există suprapuneri, că fondul a intrat pe propriile sale nișe pentru că lucrează direct cu beneficiarii și încearcă să atingă asociațiile pe care noi nu le putem finanța, organizații neînregistrate, blogări, activiști individuali, pe care noi nu le putem finanța în calitate de UE. Procedurile lor sunt mai flexibile și permit o acțiune foarte rapidă, dar și finanțarea este una bună pentru că, având în vedere faptul că zilele noastre resursele financiare sunt limitate, un nou actor pe scena sprijinului drepturilor omului este binevenit, mai ales că este vorba de faptul și de unul, că, care, și de unul care lucrează cu fonduri suplimentare. În cele din urmă, vorbind de finanțare, după cum știți, Finanțarea din partea Comisiei nu susține direct, nu permite susținerea directă a beneficiarilor, dar noi, noi um, finanțarea și sprijinul pentru um, fond prin resurse umane și prin resurse financiare. Uh, avem acum alocată o sumă de 6 milioane pentru perioada 2013-2015 și lucrăm direct cu uh, echipa de la fond pentru a crea un nou fond pentru următoarea perioadă de programare, un nou buget pentru următoarea perioadă de programare. Există câteva provocări care au fost deja discutate astăzi, coordonarea și coerența cu celelalte instrumente ale Uniunii pentru a nu uh, face impresia că resursele deja limitate sunt risipite. După cum s-a mai subliniat, există și o coordonare cu delegațiile Uniunii Europene din teritoriu și feedback-ul pe care îl avem de la delegații este foarte bun. Și o altă provocare majoră este faptul că există contribuții voluntare din partea statelor membre și care trebuie să crească. Există presiune pentru a mări acoperirea geografică, dar nu putem să facem acest lucru dacă nu există și resursele necesare. Pentru că dacă, facem o, dacă extindem uh, lucrările lor și nu avem mai multe resurse, atunci se vor uh, um, dilua, uh, se va dilua activitatea. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Se pare că nu mai există întrebări. Domnule Pomianovski, doriți să ne mai spuneți ceva? Da, mulțumesc, domnule președinte. Aveam un răspuns la întrebarea referitoare la rasism și naționalism și dacă ținem cont de aceste lucruri în uh, munca noastră la fond. Uh, restul sugestiilor le-am primit ca fiind pozitive și mulțumesc pentru comentariile pozitive legate de munca noastră. Deci, ca să răspund aceste întrebări, sunt de acord că acesta este, acestea sunt un dușman al democrației. În mandatul nostru avem un principiu foarte clar. Fondul susține doar actorii care doresc să construiască o societate bazată pe valori universale în țările lor. Deci, beneficiarii noștri sunt cei care luptă împotriva rasismului și naționalismului în țările lor, oameni care construiesc platforme orizontale pentru dialog favorabil incluziunii și beneficiari care doresc să introducă valorile universale democratice în societățile în care trăiesc. După cum vedeți, Uh, munca noastră și munca partenerilor noștri aduce o contribuție directă luptei împotriva rasismului și naționalismului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mea domnul președinte! Nu mai dorește nimeni să intervină. Vă mulțumesc pentru această primă prezentare a raportului, le mulțumesc și invitațiilor noștri și tuturor ONG-urilor prezente la această reuniune. Mulțumesc pentru evaluarea pe care ați făcut-o fondului, una foarte bună, după părerea mea. Vă mulțumesc că ați vorbit și despre provocările cu care ne confruntăm în continuare. Și vă mulțumesc că ne-ați spus da, ne-a spus mai multe despre munca voastră cu ONG-urile și ne bucurăm că aflăm că sunteți o sursă de inspirație pentru promovarea democrației în uh, țările partenere. Cred că putem coopera în continuare. Toată lumea se aliniază acestei păreți, toți vorbitorii de astăzi. Cred că spusele dumneavoastră um, completează foarte bine spusele domnului Richard Youngs de la Carnegie Europe. Și tot ce s-a auzit astăzi înseamnă că munca noastră de până acum ne va permite să ne folosim potențialul cât se poate de bine, să folosim acest instrument. presupunând, desigur, că donatorii noștri vor fi extrem de generoși. Pentru că fără această generozitate, munca noastră nu s-ar putea desfășura așa cum dorim. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, că mi-ați dat ocazia să-mi prezint raportul. Se pare că am uh, ajuns președinte de ședință astăzi. Uh, deși eram din aur, Se pare că doamna președinte nu a reușit să ajungă astăzi și uh, câțiva dintre uh, cei din prezidiul nostru sunt la alt vot. Deci vă mulțumesc pentru uh, prezentări. Yeah.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 Vă urez bun venit alături de domnul Andrei Plencovici, care va coprezida această audiere. Desul este și președintele Delegației pentru Cooperarea cu Ucraina. Bun venit din nou. Voi fi și eu copreședinte la această parte a reuniunii. Astăzi vom discuta despre situația din Ucraina. În urma evenimentelor din aceste câteva luni care au trecut. Vom discuta și despre securitate, despre societate, despre cetățeni. Situația este una cât se poate de gravă. Rezultatul alegerilor este binevenit Parlamentul a aprobat noul guvern acum două zile, lucru care nu poate decât să ne bucure. Urăm succes noului guvern, mai ales în ceea ce privește cooperarea internațională. Și dorim Ucrainei mult succes în depășirea problemelor economice și politice cu care se confruntă. Să sperăm că această țară va reuși să rezolve toate problemele dificile financiare pe care le are, dar să sperăm că va reuși să îndeplinească și așteptările cetățenilor săi din orice parte a Ucrainei ar fi ei. Cunoaștem cu toții realitatea crudă din ultimele câteva luni. Au murit 4.000 de oameni în acest conflict. În medie, în fiecare zi mor cam 12 oameni, în ciuda armistițiului. Sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. După cum vedeți, aceasta este o provocare foarte mare având în vedere că vine și iarna, dar și pe termen lung. Cert este că Ucraina are nevoie de instituții, are nevoie de stat de drept, dar și de protecția drepturilor omului pentru cetățenii săi, indiferent de etnia din care provin. Premisa de la care pornim astăzi este integritatea teritorială a Ucrainei. Aceasta este sarcina noastră și a... Aceasta face ca sarcina noastră și a guvernului ucrainean este una foarte grea. Nu putem accepta anexarea Crimei, un teritoriu care a aparținut dintotdeauna uh, Ucrainei și nu putem recunoaște nici alegerile din zonele separatiste. În ceea ce privește drepturile omului, ele nu trebuie privite ca o chestiune marginală Ele sunt parte integrantă a întregii situații. Este bine să păstrăm această prioritate. Trebuie să investim în protecția drepturilor omului pentru a avea o țară stabilă pe termen lung și pentru a putea să ne confruntăm cu provocările pe termen scurt, să ajutăm persoanele strămutate, să ajutăm investigațiile, anchetele legate de persoanele dispărute, să luptăm împotriva torturii și relelor tratamente. În mandatul trecut, în subcomisia noastră, am primit evaluări neutre, obiective, cu ce se, referitor la ceea ce se întâmpla în Ucraina. Susținem eforturile tuturor partenerilor noștri în acest efort, inclusiv OSCE și Consiliul Europei. Aș dori să subliniez și faptul că câtă vreme noi dezbatem chestiunea drepturilor omului în Ucraina, îl avem pe domnul Muizniewsk, comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, care este într-o vizită în Ucraina în acest moment. Parlamentul European salută faptul că Consiliul Europei a, transmis, a trimis un comisar pentru drepturile omului în uh, Ucraina pentru a participa la acest uh, proces. Ca și reprezentanți uh, ai Parlamentului, întotdeauna vom fi gata să susținem Ucraina în acele provocări cu care se confruntă, dar vom fi gata și să analizăm deficiențele, care cred că e o analiză importantă pentru o, o țară precum Ucraina. Une dintre statele noastre membre sunt state membre care au uh, trecut prin procese similare în trecut. Așadar, dacă subliniem uh, bunele practici uh, și deficiențele, Ucraina ar putea evita erorile pe care le-am comis noi. Astăzi ne axăm pe minorități, eh, pe uh, situația delicată a minorității tătare care se confruntă cu persecuții. Vorbitorii noștri se vor uh, referi și la impactul uh, drepturilor omului asupra acestui uh, conflict și mai ales uh, situația drepturilor omului din regiunea separatistă. Ne vom referi și la uh, drepturile persoanelor deplasate în interiorul țării, dar și la drepturile drepturile uh, sociale, pentru că Ucraina trebuie să facă reforme, inclusiv reforme um, legislative pentru a îmbunătăți instituțiile naționale și toate acestea pentru a putea garanta drepturile omului. Aș dori să dau acum uh, cuvântul uh, copreședintelui, domnului Plenkovic, care este președinte pentru delegația pentru cooperare cu Ucraina. Îi dau cuvântul pentru niște comentarii introductive. Mulțumesc, domnule Andrei, și eu mă numesc la fel. Voi vorbi uh, croată pentru uh, a da ocazia uh, colegii de, mele de școală, Tamara, care este în cabină, să lucreze puțin. Andrei, stimați oaspeți, domnule Zakharov, domnule Martinovski, doamnă Lutkovska, Stimați uh, eurodeputați, domnilor și domnilor, este într-adevăr o mare plăcere pentru mine uh, să vă urez bun venit tuturor în calitate de președinte al Delegației pentru Cooperare Parlamentară cu Ucraina. Este uh, o onoare pentru mine să coprezidez întâlnirea de astăzi, care este dedicată unul dintre subiectele importante, cel al protecției drepturilor omului. De asemenea, mă bucur că vom profita de această ocazie pentru a oferi o, prima, o imagine de ansamblu asupra situației actuale din Ucraina. După cum uh, știți, delegația uh, pentru cooperare parlamentară cu Ucraina uh, a fost formată acum vreo două luni. Am ținut deja cincea întâlnire, iar luni ne vom întâlni pentru a șasea oară la rând și cred că în urma acestor întâlniri nu face altceva decât să demonstreze uh, cât de importantă este această cooperare pentru Parlamentul European. La inițiativa uh, domnului Ostrevicius, uh, grupul de prietenie cu Ucraina va fi format, iar asta va oferi o formă și mai cuprinzătoare de grup pentru ca eurodeputații să poată să participe la un schimb de opinii legătură cu situația din Ucraina. Eu cred că o astfel de evoluție este una uh, pozitivă. Bineînțeles, uh, în inima cooperării noastre cu uh, prietenii ucrainieni uh, se află discuția legată de uh, dispozițiile din uh, acordul uh, de asociere. Cred că acest acord a fost, de fapt, unul dintre instrumentele care ne-au permis să transmitem un mesaj clar uh, de cooperare și prietenie. Acest acord este în vigoare de la 1 septembrie. Și de aceea vom uh, organiza un nou format uh, pentru întâlnirile Comisiei de Cooperare Parlamentară cu uh, Ucraina. Această comisie trece practic acum la un nivel mai înalt. Principalul obiectiv al acestei comisii este acela de a monitoriza implementarea acestui acord pentru a vedea cât de bine sunt uh, îndeplinite criteriile politice, economice și de altă natură. De altfel, un alt obiectiv al Comisiei este acela de a uh, vedea cât de bine se uh, dezvoltă situația în Ucraina. Bineînțeles, o parte integrantă a acestui proces va fi reprezentată de monitorizarea situației apărării drepturilor omului. Cred că principalul element absolut necesar pentru acest uh, proces, pentru că acest proces să aibă succes, este, bineînțeles, uh, integritatea uh, teritorială a Ucrainei. Sancțiunea pozitivă a referendumului negativ care a avut loc în Crimea trebuie să fie luată în calcul. De asemenea, deciziile Dumei cu privire la Crimea trebuie și ele luate în calcul. Și ceea ce este încă și mai important este să vedem care este nivelul eroziunii drepturilor omului începând cu februarie până în acest moment. Cred că tot ceea ce s-a întâmplat până acum um, demonstrează clar faptul că situația drepturilor omului în Ucraina a fost uh, uh, serios uh, afectată. Cred că ar trebui să oferim sprijin total Ucrainei în eforturile sale de a pune în aplicare uh, uh, reforme similare celor care există în Uniunea Europeană. Uh, cred că este de importanță crucială să oferim sprijin pentru integrarea totală a regiunilor actualmente ocupate în teritoriul Ucrainei. Mă refer la Ugansk și Donetsk. De asemenea, este foarte important să ne asigurăm că Crimea uh, este reintegrată în uh, cadrul teritorial și uh, logistic al Ucrainei. Mă bucur că astăzi, în această dezbatere, vom afla informații la prima mână, ceea ce ne va putea permite să evaluăm situația Ucrainei din acest moment și ceea ce ne va ajuta de asemenea să uh, Uh, identificăm uh, principalele direcții în care Parlamentul European ar trebui să intervină. Mă bucur să văd că la inițiativa uh, subcomisiei pentru drepturile omului s-a inițiat această dezbatere și va fi o mare plăcere pentru mine să mă întâlnesc din nou cu domnul Ciumarov, cu domnul Jamilov și asta din nou săptămâna viitoare la uh, ședința noastră, la care deja m-am referit. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Andrei. Mulțumesc. Voi da acum uh, cuvântul uh, oaspeților noștri. Domnul Refat Ciubarov mai întâi, Uh, dragi oaspeți, dați-mi voie să vă spun că uh, timpul de intervenție aici este limitat. Vă rog să nu vă simțiți ofensați, dar uh, în aceeași măsură să nu depășiți 10 minute. Domnul Ciubarov a fost președinte al Parlamentului Tătarilor din Crimea până în 2013 și cred că dânsul este cel mai avizat să uh, vorbească în numele uh, națiunii sale, prezentând situația. Domnule, aveți cuvântul. Stimați președinții, doamnelor și domnilor, Ostilitățile care sunt acum în curs uh, în uh, de regiunile Luhansk și Donetsk, care deja au uh, dus la mii de victime, fac și ca alte victime să apară în fiecare zi. Aceste ostilități au atras atenția comunității internaționale de la uh, Crimea ocupată și de la lipsa unor mecanisme eficiente pentru a opri agresiunea uh, Rusiei uh, față de Ucraina. Există o lipsă a soluțiilor care ne-ar putea permite să reîntoarcem Crimea la uh, corpul Ucrainei. Or asta permite unor politicieni să spună că trebuie căutate anumite compromisuri și asta în uh, ceea ce vește realitățile existente. Anumiți politicieni, printre care și oameni uh, cu nume celebre, vorbesc despre Crimea uh, ca posibilitate de a rămâne Uh, o regiune din uh, Rusia. Pe 27 uh, februarie 2014, Crimea a fost ocupată și de atunci au trecut mai mult de 9 luni de la ocupare și anexare. Iar astăzi, toți rezidenții din Crimea, inclusiv aceia Uh, care fluturau steaguri rusești în martie 2014, deci toți rezidenții Crimei s-au confruntat uh, cu anumite uh, probleme care puteau fi prezise de această aderare a Crimeei la Rusia. Oamenii tineri, oamenii educați, și mulți alții au uh, descoperit că nu mai au locuri de muncă, principalii angajatori au plecat din uh, Crimea, băncile au plecat din Crimea, de asemenea alte instituții au plecat din Crimea. Transportul uh, rutier și pe mare s-a redus foarte mult. Sezonul de vară nu a adus turiști, ori asta a lăsat foarte multe familii fără mijloacele de supraviețuire. S-au făcut uh, declarații publice de către reprezentanții Crimeei, dar acestea nu coincid cu situația reală din Crimea. Uh, pierderile financiare, economice, Uh, au uh, fost declanșate de sistemul juridic uh, și economic specific Rusiei și toate au avut repercursiuni asupra rezidenților din Crimea. În aceste circunstanțe, pentru a păstra controlul asupra Crimeei, asupra administrației acestei regiuni, se răspândesc practicile de restricționare a drepturilor omului și uh, de exercitare a represiunii. Tătarii din Crimea au uh, fost aleși uh, ca principală țintă de către autoritățile care au ocupat Crimea. Vă mai spune ceva ceea ce probabil știți deja, și anume tătarii s-au confruntat deja cu o catastrofă în secolul al XX-lea, când pe 18 mai 1944 întreaga etnia a fost deportată în Asia Centrală, în Siberia și uh, timp de 50 uh, uh, de ani s-au luptat să se reîntoarcă acasă. Iar reîntoarcerea lor a coincis cu independența Ucrainei, dar acum se pare că tătarii din Crimea încă se mai întorc acasă, câtă vreme împotriva lor a apărut o altă amenințare. În Crimea sunt mai mult de 285.000 de tătari, ceea ce înseamnă 14% din întreaga populație a regiunii. Tătarii din Crimea, toți uh, s-au opus acelor acțiuni ilegale care uh, aveau loc uh, în Crimea la sfârșitul februarie 2014 din 180.000 de votanți tătari, doar 1.000 au susținut Rusia la referendum. Ceilalți s-au op. Or asta presupune că acum sunt amenințați și au devenit ținte pentru dorința de răzbunare a administrației care a ocupat regiunea. pur și simplu uh, trebuie uh, ținut cont de această prezență a tătarilor uh, la referendum și de poziția lor. Ceea ce se întâmplă este umilitor pentru noi, pentru că conform estimărilor, între 34 și 40% dintre oameni au votat doar la uh, referendum și asta uneori sub amenințarea armelor. Aș vrea așadar să vă rog să analizați datele furnizate de doamna Svetlana Ganușchina, care face parte din Consiliul Public din administrația prezidențială. Dânsa spune că nici măcar 50% dintre persoanele cu drept de vot din Crimea nu au ieșit la vot. S-a procedat uh, la intimidare am avut uh, o perioadă foarte dificilă atunci când tatarii s-au reîntors uh, pe teritoriul lor, nu pot spune că nu au avut uh, relații dificile cu autoritățile din Ucraina, dar a existat întotdeauna un dialog, iar statul ucrainean a fost singurul din fostele state sovietice care au invitat tatarii să revină la pământurile lor. Deci în Crimea nu ne-am confruntat niciodată cu acele lucruri care se întâmplă în momentul de față. Oamenii sunt uh, uh, luați ostateci, sunt uh, omorâți pe baze etnice, sunt persecutați din acest uh, motiv. Uh, acum s-au înregistrat deja o serie întreagă de cazuri și aș dori să mă fac ecoul cuvintelor spuse de unul dintre copreședinții dumneavoastră. Aș dori să-mi exprim uh, mulțumirea vis-a-vis -vis de comisarul pentru drepturile omului de la Consiliul Europei, secretarului general ONU, Ivan Șimonovic și de asemenea domnului Andrei Iurev de la Misiunea pentru drepturile omului din Crimea. Toate aceste situații uh, sunt documentate și vă pot fi puse la dispoziție. Mama mea are 83 de ani, fusese deportată. Eu am fost născut în exil, iar apoi ea s-a întors pe terenurile natale. Administrația rusă de îi deportează pe cei care nu sunt de acord cu politica lor. Acum vreau să vă spun că mișcarea tătarilor nici în cele mai grele vremuri nu a recurs la violență ca instrument pentru a ne apăra drepturile. Domnul Milev, liderul nostru, pledează pentru principiul non-violenței ca principiu călăuzitor și nu am făcut absolut nimic pentru a fi declarați extremiști sau teroriști de către autoritățile ruse și domnul Gemilev a fost, uh, i s-a interzis în trezicerea în Crimea, mie mi s-a interzis acest lucru pe 5 iulie. Și aș vrea să vă spun că toți cei care încearcă să apere drepturile celor cărora le-au fost încălcate drepturile devin ținte ale persecuției. Peste 100 de cazuri împotriva tatarilor au fost inițiate. S-au întâmplat în majoritate la granița între Crimea și Ucraina, um, în luna mai, atunci când au încercat să îl uh, întâlnească pe domnul uh, Stomiller. Au fost amendați, li s-au adus acuzații în baza legislației rusești pentru opunerea de rezistență față de autoritățile statului și pot uh, face închisoare între 5 și 7 ani. În momentul de față, în Crimea, nu există niciun jurnalist uh, bine cunoscut sau producător de televiziune care să fi fost invitat la discuții cu FSB. Cei, uh, mă refer la oameni care sunt în stare să, sau care acționează ca formatori de opinie sau alți activiști media. Mai sunt uh, jurnaliști liberi, uh, într-o oarecare măsură își continuă activitatea, dar mulți au fost forțați să renunțe. În deceniul 21 este foarte dificil să-ți imaginezi cum uh, servicii de securitate îți intră în casă și sictează cum anume să trăiești în propria casă. Acest lucru contravine uh, complet modului în care am trăit înainte. Și nici nu găsesc cuvintele potrivite pentru a vă explica ce senzație îți dă acest lucru. Uh, vă rog să mai mi-acordați un minut din timpul dumneavoastră, pentru că vreau să vă mai spun că pentru a legaliza ocuparea ilegală din Crimea, autoritățile rusești apelează la standarde duble, în speranța că pot distrage atenția Uniunii Europene de la situația din uh, Crimea. Sunt acțiuni uh, și informații diseminate de la Moscova cu privire la actualitatea din Crimea și unul din instrumentele folosite de autoritățile de ocupație este aceea de a crea structuri paralele deci dacă tatarii din Crimea, majoritatea acestora nu uh, spun bun venit uh, acestor autorități, uh, ei vor încerca să găsească noi tatari care să fie de acord cu autoritățile. Nu știm cât timp va dura această ocupație. Știu însă că tatarii din Crimea așteaptă un miracol. Ei cred și speră că comunitatea internațională dispune de o cheie pentru găsirea unei soluții la această problemă de a face ca această injustiție să dispară. Dacă nu există această cheie, va trebui să o găsim cât se poate de curând. Trebuie să protejăm oamenii din Crimea, atât uh, pe tătar cât și alte etnii. Și pentru a proteja oamenii avem nevoie de misiuni internaționale în Crimea, ceea ce este imposibil pentru că Rusia a stabilit cerințe extrem de dure. Însă misiunile din teren au arătat că activități directe pot duce la rezultate. Trebuie să veniți în Crimea și nu trebuie să fie recunoscută Crimea ca teritoriul rusesc. Mulțumesc foarte mult! <clears throat> Teraz chciałbym zaprosić do wypowiedzi panią Walerię Ludkowską. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Valeria Ludkowska, care este avocat al poporului. Mediator, scuze în uh, Crimea și a participat la summitul uh, mediatorilor din vecinătatea estică. Deci, uh, mă bucur să vă văd astăzi printre noi la întâlnirea noastră comună. Aș dori ca în condițiile în care autoritățile se confruntă cu niște provocări imense astăzi, să fie susținute, să rămână eficiente, dar neutre. Aș dori să vă dau cuvântul. Am fost însă informat că prezentarea dumneavoastră va conține și niște fotografii foarte șocante și am fost rugat să uh, comunic acest lucru acum înainte de începerea prezentării. Vă rog, aveți cu... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia de a vorbi despre drepturile omului în, și încălcarea acestora în Crimea. Și aș începe cu grupul cel mai vulnerabil, care a avut uh, cel mai mult de suferit în estul Ucrainei. Și aici mă refer la violarea drepturilor copiilor în principal, care, din păcate, se întâmplă încă în zonele ocupate din partea unor grupuri uh, proruse dar și de către autoritățile de ocupare. Exemplele cele mai tipice de violare a drepturilor copiilor sunt cele pe care le puteți vedea pe ecran. Deseori, separatiștii își stabilesc uh, Uh, sediul în uh, apropierea școlilor, știind că aceste uh, edificii nu vor fi bombardate. De asemenea, deseori copiii au fost folosiți ca scuturi umane și în momentul în care autoritățile ucrainiene uh, încearcă să-i salveze pe copii, să evacueze din zonele de conflict și vă aduceți aminte că acest um, conflict a crescut foarte rapid iar uh, autoritățile ucrainiene nu au fost pregătite pentru această politică agresivă de la Moscova. Pur și simplu nu li s-a permis să evacueze pe copii din acele zone. Administrația de la Donetsk ne-a informat uh, imediat după izbucnirea conflictului că anumite organizații de caritate strâng date despre copii iar Consiliul de Ministri a așa numitei uh, Republici Populare de la Donetsk au emis un decret care a fost transmis tuturor directorilor de școală care se aflau um, în zonă și care vorbea de activități antiteroriste și unde li se solicita evacuarea tuturor copiilor. Mai mult, a existat un ordin special de a nu evacua nicăieri copii sau nu a procedat la evacuarea copiilor de către Federația Rusă. Apoi, în iunie, fără niciun fel de documente, 61 de copii au fost luați în zona Donetsk și dus în Rusia. Mulțumesc că uh, ministrilor de externe um, din cele două țări și uh, avocatului poporului pentru readucerea în țară a acestor uh, copii. De asemenea, opt copii cu handicap au fost uh, uh luați ostateci din uh, spitale, erau orfani, deci nu aveau uh, tutore legal. Și au suferit o paralizie uh, cerebrală, aveau și alte afecțiuni neurologice și o vârstă cuprinsă între 8 luni și uh, 2 ani. Și acești copii au fost duși uh, din uh, spitale în Rusia în luna august, în condițiile în care vremea era peste 30 de grade, acești copii erau dehidratați complet și n-au putut fi transportat uh, mai departe de orașul Rostov, unde teroriștii au trebuit să se oprească la un spital, unde și-au uh, stabilit un sediu. Și după negocieri cu Consiliul Ucrainean din regiunea Rostov, Consiliul nici măcar nu a reușit să primească acordul pentru a vizita copiii pentru a vedea dacă sunt în viață sau nu. În orice caz, avocatul poporului a participat la negocieri și cu două zile mai târziu am reușit să readucem copii în Ucraina folosind uh, ambulanțele necesare și vehiculele necesare și mulțumesc încă o dată ministrilor uh, de externe și avocatului poporului. Pentru că ministrul de externe rus, domnul Lavrov, în pofida afirmațiilor făcute anterior, a spus că luarea ca o state ca acestor copii este pur și simplu o luare de o state și deci nimic altceva. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în anumite zone din Ucraina, Ucraina nu este în măsură să-și controleze granițele. Nu există grăniceri la graniță, Înc, însă grăniceri ruși sunt acolo și închid ochii față de toate cazurile de lor de o statică uh, a unor copii fără documente. Și când am auzit ce s-a întâmplat, nu am putut decât să mă întreb de ce. Singura explicație pentru mine a fost că acești copii urmau să fie folosiți ca instrument de propagandă, pentru că propagandă au făcut canalele rusești de când a început întregul conflict. Avem cazuri de încălcări ale drepturilor copiilor în Crimea. Știți că Ucraina și alte state, inclusiv Federația Rusă, au un program numit Trenul Speranței pentru copiii orfani. E de înțeles ca orice stat să aibă interesul de a trimite copii orfani în familii și nu în case de copii. Dar în acest caz, autoritățile ruse au lansat acest program, Trenul Speranței, și dacă orfanii respectivi sunt cetățeni ucrainieni, ei sunt adoptați de către familii rusești din diferite părți ale Rusiei. Sunt implementate de asemenea doar legile rusești care împiedică Ucraina de, a, de la urmări și de la monitoriza viețile acestor copii în, pe teritoriul Federației Ruse lucru care încalcă articolul 8 din Convenția pentru Drepturile Copilului. Mai ales că copilul are dreptul de a-și alege cetățenia proprie, pe lângă faptul că este încălcată legislația ucraineană. Ministerul de Externe de la Kiev a protestat deja și și-a exprimat îngrijorarea în această privință. În ceea ce privește încălcările drepturilor omului din Crimea, și domnul Ciubarov și domnul Cimenov au fost uh, exilați din Ucraina, nu au dreptul să mai intre acolo. Ei sunt lideri ai minorității tătare, au familie în, uh, în Crimea, dar niciunul dintre ei doi nu-și mai poate uh, exercita dreptul inalienabil la viață privată. Eu am contactat uh, mediatorul rus și l-am rugat să îmi dea un document legal, document juridic, care să stipuleze motivul pentru care cei doi uh, cetățeni nu pot să intre în Crimea. Până în zi de astăzi nu am reușit să uh, primesc acest document, deși am făcut cererea de câteva luni. A fost de asemenea încălcat dreptul la justiție echitabilă, pentru că nici unul dintre ei doi nu pot să facă apel la această decizie a autorităților ruse, nici măcar într-un tribunal rusesc. Atunci când vine vorba despre încălcările drepturilor omului, trebuie să spun că tătarii din Crimea sunt un grup țintă autoritățile, um, um, Parlamentul Crimei a fost uh, desfințat, precum și alte autorități din Crimea. Dacă vă uitați pe ecran, puteți vedea ce s-a întâmplat. Puteți să vedeți cum arăta Consiliul de Ministri al um, Republicii Autonome Crimea atunci când făcea parte din Ucraina și puteți să vedeți că plăcuțele cu denumirea instituției sunt trilingve, deci în rusă, ucraineană și tătară, și așa arată clădirea respectivă astăzi. Cred că este cel mai bun exemplu care ilustrează ce se întâmplă acum în Crimea. Am avut o misiune în, uh, pentru drepturile omului în Crimea. Am vrut să vedem care este situația uh, referitoare la drepturile omului și drepturile de exprimare, care au fost valabile vreme de 23 de ani cât a fost Crimea parte din Ucraina. Toate sărbătorile tradiționale pe care le vedeți pe ecran au fost sărbătorite întotdeauna până la anexare, deci niciodată nu au fost interzise. În momentul de față, însă, sărbătorile respective au fost interzise. S-au înregistrat de asemenea foarte multe încălcări ale drepturilor omului, împotriva tătarilor mai ales. În momentul de față, autoritățile din Crimea nu mai bagă de seamă la răpiri, la ucideri, atunci când vine vorba despre victime tătare. Au fost omorâți, au, fost, uh, au, au dispărut oameni și nu s-a deschis nicio anchetă. Pentru că nu există niciun interes în a investiga aceste omucideri din partea autorităților ruse. Au fost încălcate și drepturile ucrainienilor în Crimea. E o situație bizară, dar asta s-a întâmplat. E o situație uh, unică, îmi cer scuze, dar asta s-a întâmplat. În momentul de față avem și o minoritate etnică ucraineană în Crimea și și drepturile lor au fost încălcate. Știm că mișcarea Prosvita, activă în Crimea, o mișcare um, ucraineană activă și la Sevastopol a fost uh, interzisă, a fost închisă această organizație. Și de asemenea, departamentul de studii ucrainene a fost închis la Universitatea din Crimea. Și bisericile au avut și religiile au avut de suferit situația a fost întotdeauna una foarte deschisă acolo, a existat foarte multă toleranță, dar acum nu mai este cazul. Biserica Ortodoxă Ucraineană se plânge că este persecutată în Crimea și că nu își mai poate ține slujbele și ritualurile. această pretinsă autoapărare um, a, a fost responsabilă pentru închiderea uh, bisericilor ortodoxe ucrainiene. O altă încălcare gravă a drepturilor omului, alte încălcări grave au loc și în uh, părțile estice ale Ucrainei. Voi fi foarte subcintă pentru că înțeleg că, ne, că suntem presați de timp. Dar eu vreau să vă arăt ce se întâmplă în estul Ucrainei. Suntem în secolul 21 totuși, suntem o țară europeană și e incredibil că în continuare avem marșuri de ostatici. Este vorba despre ostatici, oameni care au fost luați prizonieri, care sunt plimbați cu forța prin tot orașul și se aruncă pietre în ei. Sunt de asemenea legați de stâlpul infamiei, de stâlpea infamiei ca oamenii care trec să scuipe pe ei. Și nu asta numai pentru că omul respectiv, acest prizonier, uh, s-a pronunțat uh, pentru Ucraina. Aceasta se întâmplă și în Donetsk și în Luhansk. Am aflat de cazuri de tortură îngrozitoare tot în părțile estice ale Ucrainei. Este prima dată când sunt martoră la așa ceva. O persoană care este acoperită în totalitate cu scoci, îi amorțesc mâinile și picioarele din cauza lipsei de, uh, de, de circulație sanguină. Am auzit de oameni care aveau însemne ucrainiene ca tatuaj și le-a fost tăiată carnea efectiv de pe ei. O persoană, unei persoane i-a fost tăiat un braț pentru că avea cuvintele glorie Ucrainei tatuate pe brațul respectiv. Nu există întotdeauna confirmare a prezenței armatei ruse în conflictul din Ucraina. Dar pozele pe care le vedeți aici au fost făcute la Kiev. Este vorba despre um, forțe paramilitare. Ci că se pierduseră, spuneau ei. Ne-au spus cum au fost tratați la uh, trecerea frontierei, acum au fost trimiși înapoi în Rusia și omologii mei din Rusia m-au, uh, m-au vizitat și m-au întrebat care este situația lor, pentru că nu îi găsesc pe acești tineri în Rusia. Este o situație foarte ciudată, dar e realitatea. Trebuie să analizăm îndeaproape acest conflict și să ne dăm seama că nu este vorba despre un război civil, nu este vorba de un conflict intern. Și așa vom putea putea înțelege cu adevărat situația din Ucraina. Știm că multe organizații internaționale încearcă să folosească formulări foarte diplomatice când evaluează situația din Ucraina, dar nu sunt de acord cu emblema de, um, de conflict intern. Este un conflict între două state put, vă mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Roman Martinovski. Este avocat specializat în drepturile omului. El locuia la Sevastopol, dar și acum este refugiat intern a fost obligat să părăsească Sevastopol și el a cofondat uh, mai multe proiecte, birouri de asistență juridică și așa mai departe. Sunt sigur că și dânsul ne va vorbi despre munca sa în cazuri concrete care ilustrează situația din Ucraina. Aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc întâi de toate pentru că mi-ați dat ocazia să iau parte la aceste discuții. Crimea a fost întotdeauna o regiune multietnică. Este o zonă minunată. O zonă în care trăiesc de multă vreme multe religii și multe etnii în pace. Dar după anexare, și înainte de anexare 58% erau ruși, 25% ucrainieni și 13-14% tătari. Pe lângă aceste naționalități, mai existau și alte uh, etnii, uh, bieloruși, armeni, evrei, poloni, moldoveni, azeri, uzbeci, coreeni, greci, um, estoni, bulgari, persoane de etnie romă și acum le este foarte greu după anexare, dar cel mai greu le este tătarilor. Ei sunt un exemplu bun pentru felul în care autoritățile din Crimea își uh, tratează liderii uh, etniilor care populează această peninsulă. Rusia a hotărât uh, în trecut uh, să scape de, a hotărât acum să scape de acești lideri, interzicându-le accesul în Crimea și să sperăm că vocile lor vor fi auzite. Conform estimărilor, de la anexare, între 8 și 10.000 de tătari crimeeni au plecat din această zonă și s-au mutat în Ucraina. Motivul pentru această plecare nu a fost uh, o dorință arzătoare subită uh, de a pleca din Crimea. Nu. Acolo, în Crimea acum, oamenii au început să dispară, să fie omorâți, au început să fie intimidați, uh, casele lor sunt incendia incendiate, școlile tătare sunt închise, limba Uh, este persecutată. Da, Departamentul pentru limba tătară a fost închis la principala universitate din uh, Crimea. De asemenea, canalul public de limba tătară a fost închis. Colegul meu a vorbit adineauri despre situația tătarilor din Crimea și eu voi vorbi despre situația altor etnii. S ucraințami prăjua. Ceea ce s-a întâmplat ucrainienilor uh, din Crimea a fost uh, o catastrofă. Noi, ucrainienii care locuiam în Crimea, care uh, eram majoritari etnici, suntem acum o minoritate etnică. Ori aceasta este o nouă realitate cu care trebuie să ne confruntăm. După cum știți, o dificultate suplimentară este aceea că în Federația Rusă statutul unei minorități etnice nu este bine reglementat prin legi. În Ucraina acest statut era bine reglementat uh, printr-o lege specială. În Federația Rusă, o cincime din populație uh, este reprezentată practic de o minoritate etnică, iar în ultimii 10 ani s-a încercat, sau cel puțin a existat o pretenție de a încerca uh, de, să se rezolve prin lege această chestiune a Uh, etniilor, dar uh, nu s-au făcut uh, progrese până acum și cred că după anexarea forțată a Crimeei, șansele de a soluționa acest statut sunt încă și mai mici și nu cred că autoritățile rusești ar putea fi de acord cu nevoia de a reglementa anumite situații legate de reprezentarea adecvată a ucrainienilor și uh, tătarilor din Crimea în uh, organismele uh, administrative din Rusia. Însă orice reglementare administrativă a acestei situații trebuie să ducă la o reprezentare garantată în practică. Una dintre manifestările prezențe rusești în Rusia a fost închiderea școlilor ucrainiene și tătărăști. Un număr foarte mare de școli au fost închise, acum nu mai există decât o singură școală în limba ucrainiană în Crimea. Numărul uh, claselor uh, pentru ucrainieni uh, numărul subiectelor predate la clase a fost redus semnificativ. Mai e un aspect dificil de gestionat și anume faptul că uh, autoritățile rusești explică în mod cinic această situație prin faptul că copiii se pare că nu mai doresc să învețe în limba ucrainiană și uh, nimănui nu-i pasă că toată lumea înțelege adevăratul motiv al închiderii școlilor și adevăratul motiv al acestui patriotism apărut dintr-o dată. E clar uh, că uh, Uh, așa sunt tratate toate problemele acestor uh, etnii de către ruși. Uh, soarta ucrainienilor care au plecat din Crimea sau care au rămas în Crimea și soarta tătarilor este în atenția comunității europene și internaționale. Armenii, evrei, polonezii, moldovenii uh, și ceilalți uh, care au fost menționați uh, astăzi au o viață încă și mai dificilă. Sunt foarte, foarte puțini pentru a putea rezista într-o manieră colectivă la ceea ce se întâmplă, iar vocile lor nu pot fi ascultate, nu pot fi auzite la televizor sau în ziare, pentru că pur și simplu nu au astfel de voce și nu există astfel de uh, canale de exprimare pentru ei. Vorbim uneori de comunități de 100-200 de oameni. Apoi există o anumită uh, uh, sensibilizare uh, la uh, o lipsă a unor probleme pentru minorități care au fost pusă în evidență uh, prin referendum. Uh, Uh, e clar că populația rusească uh, este chemată să uh, afirme sus și tare că Crimea este parte a Rusiei. Dar ucrainienii și tătarii din Crimea au devenit practic niște ținte ale agresiunii rusești. Mai sunt și comunități, cum spuneam, foarte mici, armenii printre alții, a căror uh, situație trebuie și ea reglementată. Mă gândesc că poate ar trebui uh, create condițiile pentru unificarea acestor familii cu membrii lor din uh, cealaltă parte a Ucrainei, din Ucraina liberă. Sunt comunități uh, la Luțc, sunt uh, comunități de bulgari la uh, Odessa și cred că guvernul ar putea crea condiții pentru reașezarea acestor etnii în comunitățile din Ucraina. Și asta pentru a putea să-și păstreze limba, obiceiurile și cultura. Bineînțeles că trebuie să discutăm cu liderii acestor minorități etnice pentru ca ei să se implice mai activ în reașezarea Uh, refugiaților din uh, Crimea. Poate am putea să-i uh, ajutăm pe greci, pe armeni, pe cei de etnie romă, dar chestiunile la care aș dori să mă mai refer nu se leagă neapărat de comunitățile etnice, ci de un alt subiect foarte important, și anume mă refer la faptul că foarte mulți prizonieri Uh, oameni care au fost supus unor, supuși unor anchete sau uh, uh, au făcut obiectul unui proces nu pot să plece din Crimea pentru că se află în custodie, în arest. Știu că această chestiune este una care preocupă diverse persoane, nu doar pe doamna Valeria Lutkovska, ci și pe apărătorii drepturilor omului. Uh, E foarte greu să faci ceva însă singur pentru a-i putea ajuta pe acești oameni. Mai există o problemă legată de punerea în aplicare a hotărârilor Curții uh, Europene a Drepturilor Omului. Sunt mai multe cazuri în care această instanță a uh, dat anumite hotărâri pentru a implementa măsuri uh, ad hoc pentru a putea revizui uh, deciziile instanțelor uh, naționale. Uh, există un caz faimos în Ucraina în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus că ar trebui pus în aplicare o măsură ad hoc, însă această hotărâre a curții a coincis cu anexarea Crimeei, iar curtea locală refuză să transmită acest caz instanțelor din Ucraina, așa cum se cere în acest caz. Prin urmare, acest caz nu a fost transferat la o curte din Ucraina, prin urmare uh, se implementează, se obstrucționează implementarea acestor hotărâri de către autoritățile rusești. Mai există încă o problemă și anume că Ucraina refuză să uh, accepte hotărârea că ar trebui să plătească anumite compensații. Prin urmare, reclamantul nu poate să primească uh, compensații, daune, deși uh, a solicitat plata daunelor către uh, un reprezentant în Ucraina. Uh, problemele cu care s-a confruntat Ucraina, cu care s-au confruntat cetățenii ucrainieni, Uh, din cauza acțiunilor uh, rusești uh, sporesc zi de zi. Nu există suficient timp să ne referim la toate, prin urmare aș dori să mă axez pe ceea ce sperăm noi să obținem, ce ajutor sperăm noi să obținem din partea Uniunii Europene. Eu nu vorbesc doar de asistență financiară. Mai întâi eu văd lucrurile în felul următor. Avem nevoie de mai mult sprijin, de mai multă asistență. Sunt anumite lucruri însă care nu pot fi cumpărate cu bani. După cum spuneam, vorbim despre compasiune mai degrabă, despre altfel de sprijin, despre solidaritate. Uh, trebuie să facem apel la autoritatea morală a statelor europene și a liderilor lor pentru a putea uh, restrânge aceste politici agresive uh, ale vecinului din Est. Credem că chestiunea Crimeei poate fi rezolvată doar dacă Crimea revine la uh, teritoriul Ucrainei. Iar problema suveranității ucrainiene astăzi nu este o problemă doar pentru Europa, ci este o problemă pentru întreaga lume. Uh, uh, rușii spun că Uh, de-abia au început treaba în Ucraina, iar ceea ce se întâmplă acolo ar putea reprezenta o tragedie și pentru alte locuri din uh, lume. Uh, ajutorul dumneavoastră poate veni prin mai multe forme vă rugăm uh, să ajutați comunitățile ucrainiene uh, din Ucraina pentru că uh, acestea sunt pe care de dispariție. Trebuie să găsim și avocați ai apărării pentru a putea apăra în instanțe un ucrainian sau un tătar din Crimea sau vreun activist al drepturilor omului. Nu sunt suficient avocați care să-și asume asemenea cazuri. Poliția trebuie să ajute la cultivarea unei atitudini corecte Uh, față de cei deplasați în interiorul țării. E o situație dificilă pentru că ne lovim pentru prima dată cu o astfel de uh, problemă. Guvernul ne discriminează adesea și noi nu putem uh, uh adesea să facem față uh, stresului acestuia uh, și presiunilor vecinului din Est. De exemplu, Grecia sau Bulgaria ar putea să ofere vize pe termen lung uh, uh, grecilor și uh, turcilor din Uh, Crimea. De asemenea, uh, oare ați putea uh, revizui modul în care vă formulați cuvintele atunci când vă referiți la situația din Ucraina? O preocupare gravă nu poate să se transforme într-o preocupare de mai mică importanță, ci trebuie să ducă la acțiuni concrete. Este foarte greu să crezi în aceste preocupări grave care sunt tot timpul exprimate săptămâni la rând noi altă soluție nu avem decât să ne retragem și mai mult în interiorul comunităților noastre. E bine și aveți dreptate să vorbiți despre societatea civilă și despre ONG-uri. Veți obține mai mult sprijin de la noi decât veți obține din partea birocraților. Însă dați vă voi să închei până uh, al cita pe un poet uh, celebru. Haideți să ne uh, unim forțele. Nu ne vom pierde dacă vom rămâne împreună. Mulțumesc foarte mult, domnule Martinovski. Următorul vorbitor este domnul Boris Zakharov, care reprezintă noua generație plină de dinamism. Domnul Zakharov este director al uh, unui program de reprezentare pentru drepturile omului, Ukrainian Helsinki Human Rights Union. Dânsul a fost implicat în pregătirea primelor legi uh, Uh, care să-i vizeze pe refugiații interni. Aveți cuvântul, spuneți-ne câteva lucruri în legătură cu experiența dumneavoastră. Domnilor și domnilor, permiteți-mi să uh, subliniez puțin situația drepturilor omului din Ucraina, axându-ne pe uh, acțiunile împotriva terorismului și pe uh, teritoriul uh, ocupat acum uh, al Republicii Separatiste, uh, al uh, regiunii separatiste Crimea. Uh, Pe durata Euromaidanului, uh, ucrainienii au luptat împotriva stabilirii unei dictaturi, împotriva unei încercări de a atrage Ucraina în așa numită lume a Rusiei, care este uh, inacceptabilă pentru societatea noastră. Această luptă a fost dusă pentru dreptul omului, pentru demnitate, pentru valorile europene. În cele din urmă a fost o luptă dusă pentru independența Ucrainei atunci când s-a confruntat cu un val îngrozitor de violență și atrocități din partea regimului Ianucovici. Poporul ucrainian și-a exersat în dreptul de uh, a se revolta. Iar după victoria acestei uh, revoluții uh, pentru demnitate ne-am confruntat cu o mare problemă. Imediat Rusia a lansat o agresiune împotriva noastră și mai ales împotriva Crimei. Însă n-ar trebui să uităm nici faptul că Rusia a susținut regimul Ianucovici înainte. Prin urmare, există temeiuri să credem că Rusia a fost în spatele um, vărsărilor de sânge de pe durata Euromaidanului. Pur și simplu, uh, poporul acesta a fost destrămat, uh, Crimea a fost anexată, uh, iar această regiune a ajuns să fie controlată de trupele rusești speciale. Rusia, practic, a lansat un război împotriva Ucrainei. În ciuda acestor lucruri, administrația Ucraina a reușit să depășească criza politică și economică acută și a reușit să uh, restabilească niște forme, uh, forțe armate uh, eficiente, niște forțe de securitate pentru a putea uh, Uh, lupta cu această agresiune. S-au uh, înființat batalioane de voluntari care au reușit să salveze Ucraina în prima lună de război. Administrația ucrainiană, de asemenea, a prevenit uh, extinderea conflictului și a reușit să organizeze alegeri prezidențiale pe 25 mai și 26 septembrie alegeri parlamentare. S-au lansat uh, reforme pentru uh, sectorul nostru juridic, am adoptat uh, o lege împotriva corupției, s-a înființat un birou de luptă împotriva corupției, s-au făcut reforme la nivelul Ministerului de Interne, niște reforme la care au participat și organizații neguvernamentale. Voluntarii ucrainieni au dat un exemplu extraordinar de solidaritate publică și um, Uh, să nu uităm și contribuția Institutului Național de Sociologie. 77% din populația ucraineană a susținut forțele noastre uh, armate și cel puțin 15% dintre uh, ucrainieni au participat uh, la evenimentele Euromaidanului și la mișcarea voluntarilor. Cu toate acestea, conflictul militar care a uh, epuizat toate resursele, de asemenea și corupția au subminat reformele rapide și rapida dezvoltare a țării. Uh, așadar, au apărut multe amenințări la adresa drepturilor omului, pentru că uh, exista o politică uh, greșită la nivelul statului. Legea cu privire la detenția preventivă